Stimați colegi, cu multă mândrie vă prezint astăzi nou regim de ajutor pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume. Este un an și jumătate de muncă și am colaborat intens împreună cu raportorii grupurilor politice, cărora le mulțumesc. Doamna Sofia Rivero, Enrique Müller, domnul Nicholson James, domnul Boniscope, domnul Marco Zullo și domnul McCarthy îi salut de asemenea echipa Comisiei Europene care a făcut o propunere excelentă. E vorba de domnul Ioscort, care a fost uh, președinte, și președinția luxemburgheză, cu care am colaborat foarte bine. În general vorbind, programul nostru se bazează pe doi piloni. În primul rând, sănătatea copiilor și apoi deprinderea unor obiceiuri alimentare corecte, uh, de la, din copilărie prin intermediul școlii. Deci aprovizionarea cu fructe și legume proaspete, cu banane și cu lapte este foarte importantă. Statele membre participă la acest program și vă reamintesc că această participare este voluntară vor avea posibilitatea să lărgească lista produselor, dar în condiții foarte stricte. Există interdicția de a folosi arome artificiale și edulcoranți. Autoritățile naționale de sănătate trebuie să se asigure că se întâmplă așa. Un obiectiv principal este să contracarăm obezitatea infantilă și să întreținem sănătatea copiilor. E vorba de măsuri obligatorii, educative, Uh, învățându-i pe copii care sunt obiceiurile alimentare sănătoase. Școala joacă un rol foarte important atunci când se pune problema formării copiilor ca să aibă obiceiuri alimentare sănătoase. Vrem să încurajăm producția locală și regională cu, produc- cu produse bio, să susținem producătorii locali și de asemenea să fim în favoarea sezonalității acestor produse Consiliul dorea să aplicăm articolul 43.3 care excludea puncte importante din acest dorar, dar până la urmă am obținut ca bază, KTV juridic, articolul 42 din tratat. Împreună cu toți raportorii din umbră am salvat prerogativele Parlamentului și la buget am obținut o sporire a învelopei cu 20 de milioane de euro pentru a putea fi folosite de statele care foloseau foarte bine acest program de mulți ani și în același timp să mă gândesc și la Croația care nu a aplicat acest uh, proiect. Parlamentul și Consiliul s-au pus de acord uh, pentru un transfer de 20% uh, dintr-o categorie în alta și 5% pentru regiunile ultraperiferice. E vorba de un program, nu, nu vrem uh, să văduvim pe nimeni uh, în favoarea al cuiva. Deci e vorba de un studiu al Comisiei Europene privind aceste transferuri și am uh, făcut și mai justă uh, repartiția fondurilor bugetare între statele membre. Avem uh, copiii de la 6 la 10 ani din statele membre beneficiază de un ajutor mai mare. De asemenea, pentru lapte avem, am avut în vedere și utilizarea istorică a, a acestui program și n-am uitat statele pentru care nu aveam referințe istorice. Deci e foarte clar că vizibilitatea acestui program și ușurarea sarcinilor administrative este foarte importantă. Parlamentul a obținut uh, acest obiectiv și toate școlile pot să beneficieze. Deci invit toți colegii să susțină acest raport care ameliorează sănătatea copiilor și susține o producție agricolă care, după cum știți, este în dificultate, mai ales în domeniul fructelor și legumelor. Mulțumesc! îl invit pe comisarul hogan să răspundă în numele comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului Tarabella și, a raportorilor din um- și raportorilor din umbră pentru eh, efortul de a eh, încheia cu succes acest dosar. Cu siguranță că domnul Tarabella este de acord și Uh, nu exagerez dacă spun că acest dosar a fost complex și uh, plin de provocări, începând la uh, temeiul juridic, bugetul programului, cât și transferurile și alocările pentru fructe, legume și lapte. Până la urmă s-a ajuns la un acord de echitabil și echilibrat, mulțumită inclusiv Parlamentului. Acest uh, program poate fi uh, realizat doar cu participarea flexibilă a tuturor părților. Eu îmi susțin uh, în continuare acest program și ca el să fie continuat și vreau să mulțumesc Parlamentului pentru contribuția sa. Parlamentul a, a insistat asupra părții de sănătate publică a acestui demers și s-a asigurat că copiii se vor bucura de uh, alimente reale, fără adaosuri de substanțe care poate nu sunt uh, sănătoase. Și s-a asigurat de asemenea că uh, anual 250 de milioane de euro vor fi uh, investi- investite uh, pentru sănătatea copiilor. Uh, pe, multiplicat pe, pe o perioadă de șase ani este o sumă considerabilă agricultorii, fermierii, în special cei din sectorul lactatelor, au o situație foarte dificilă și uh, contribuția lor poate să fie un element pozitiv în dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor. Mulțumesc, până doamna președinte, primul vorbitor, pe timp de un minut și jumătate, domnul Albertes. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Vreau să mulțumesc tuturor acelora care și-au adus uh, contribuția pentru o un nou program european uh, pentru fructe, legume și lactate în instituțiile de învățământ. În cursul a cinci negocieri tripartite, până la urmă am obținut un rezultat care este convenabil pentru toate părțile. Acum urmează ca programele să fie, fie puse în aplicare în statele membre fără întârziere. Un element central al noului uh, uh, raport este că este posibil să se transfere dintr-un program în celălalt anumite părți ale uh, resurselor bugetare alocate. Parlamentul a reușit ca programul de lapte în școli uh, să fie crescut la 100 uh, milioane euro și să avem 150 uh, de milioane de euro pentru fructe și legume în școli. Asta înseamnă că în toate statele membre programele de alimentație pentru copii în instituțiile de învățământ rămân în picioare și uh, uh, în plus uh, se instituie acest program în Croația, ținând cont și de situația particulară de acolo. Este important ca copiii în școlile noastre să facă cunoștință cu produsele noastre excelente și este foarte bine că o parte din uh, sumele alocate pot fi um, folosite uh, pentru activități pedagogice, pentru ca copiii noștri să învețe din nou că laptele vine de la vacă și nu de la uh, uh, bovinele acelea lila de pe ambalajele de ciocolată. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul De Castro, timp de un minut. Si, grație! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Programul acesta pentru distribuirea de fructe și lapte în școli este o acțiune educațională extrem de importantă întreprinsă de Uniunea Europeană pentru a promova obiceiuri alimentare sănătoase și produse din teritoriile noastre. Vreau uh, să-l felicit pe Marc Tarabella și pe toată echipa care au negociat pentru activitatea lor și pentru ce au reușit să facă, mai ales că garantează faptul că Parlamentul European își poate îndeplini rolul de colegiuitor Comisia, de asemenea, merită să-i mulțumim pentru că ne-a susținut pe parcursul întregului proces. În ciuda acestor fapte și în ciuda celor spuse până acum, sunt mai multe chestiuni la care îmi pun niște întrebări. Hotărârile în ceea ce privește angajamentele foarte clare uh, privind uh, modul în care se împart uh, fructele între statele membre, în felul acesta am uh, reușit ca, eu știu, ideea de a avea alimente de mare calitate să devină un element foarte important. Mulțumesc, domnul Nicholson, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să l felicit pe raportor s-a descurcat excepțional de bine, dar s-a dovedit a fi un foarte bun raportor în ciuda obstacolelor și ne bucură foarte mult că am putut să colaborăm. Salutăm propunerea, este o propunere bună uh, și trimite mesajele corecte către sectorul lactate și sectorul fructe și hotărârile care au fost luate sunt foarte importante. Parlamentul a avut un rol foarte important, ceea ce arată că în momentul în care colaborăm se pot face mult mai multe lucruri decât uh, am crezut uh, că e posibil la început. Și evident uh, aștept cu nerăbdare să vedem cum vom vota, majoritatea ECR-ului va vota în favoarea acestui raport și sunt convins că acest raport va fi aprobat de toată lumea și bugetul total care a fost mărit arată foarte bine acest lucru. Nu Comisia a găsit bani pentru chestia asta. Mă bucur că avem această dezbatere și mă îmi pare rău că nu facem și dezbaterea privind carnea de porc, că îl avem pe domnul comisar aici, pentru că trebuia să avem această dezbatere aici cu toată lumea, cu comisarul, mai ales când ne gândim ce s-a întâmplat și să nu arătăm uh, atâta lipsă de respect față de raportor. Mulțumesc, uh, domnule Nicholson. Un coleg ar dori să vă adreseze o întrebare. Acceptați o, uh, un cartonaș de la domnul Frunzulică? Mulțumesc, domnule președinte, că vorbitorul este întrerupt. Frunzulică. Frunzulică. Sorry. Domnul Frunzulică, domnul Frun... Mă scuzați. Stimată coleg, vreau să vă întreb ceva. Este o, un program educațional foarte important pentru copii și sunt de acord cu dumneavoastră, dar titlul acestui raport și faptul că accentuăm aici bananele, vorbim de fructe, uh, legume, banane și lapte. N-ar fi trebuit să punem în prim plan merele sau, eu știu, alte fructe europeane, să spunem aprovizionarea de, cu fructe, legume, eu știu, mere și lapte. Nu credeți că ar fi trebuit să susținem producția europeană? Nicholson. Domnul Nicholson, aveți cuvântul. Doamnă președinte, îi mulțumesc colegiul, colegului pentru această întrebare excepțională. Sunt gata să includem toate fructele, eu știu, perele, căpșunile, toate sunt foarte bune. Nu am niciun fel de problemă cu chestia. De unde vin eu, doamnă președinte, știți foarte bine, vin din nordul Irlandei, o zonă cunoscută uh, drept țara merelor uh, din Irlanda. Așa că sigur că îmi face mare plăcere ideea de a uh, promova nobilul măr mai mult decât orice altceva. Mulțumesc foarte mult! Două minute, doamna Müller. Frau Präsidentin. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, și eu vreau să-i mulțumesc din suflet lui Marc Tarabella pentru dezbaterile aprinse care s-a lansat în trialoguri. A a impus uh, Parlamentul cu poziția sa, cu competențele sale și atribuțiile sale și uh, cred că am reușit un rezultat uh, foarte bun prin contopirea celor două seturi de reguli privind distribuția laptelui, respectiv a fructelor și legumelor în școli. Ne-am propus să reducem obstacolele birocratice și cred că am reușit să facem și acest lucru. În plus, am reușit să obținem o suplimentare a fondurilor, lucru de asemenea um, neprevăzut inițial. Uh, deci avem uh, în final 30 de milioane de copii cu vârste între 6 și 10 ani care vor fi beneficiari unui program de fructe, legume și lactate gratuite în școli. Mie două aspecte mi-au fost importante. Odată că am inclus o listă a produselor care urmează să fie procesate și doi că am inclus și niște măsuri pedagogice însățitoare pentru Uh, aceste programe, asta înseamnă că uh, programul va putea finanța și activitatea unor dieteticieni și nutriționiști care vor uh, însoți copii în um, aceste chestiuni. Problema este însă că Eh, trebuie să abordăm o problemă mult mai vastă, anume că copiii nu mai au competențe eh, eh, sociale de bază. Copiii nu mai știu care sunt alimentele de bază, alimentele sănătoase din care cândva va trebui să-și realizeze, să-și compună și să-și gătească hrana. Tocmai de aceea sunt foarte mulțumită, chiar fericită că pe lângă alimente avem și măsuri pedagogice uh, asociate. Așadar, susținem cu fermitate acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Müller. Uh, uh, aveți din partea doamnei Grapini o întrebare cu catenaș albastru. O acceptați? I don't know doamnă președintă uh, sigur uh, și eu sunt de acord că sănătatea copiilor este prioritară și îl felicit pe marc tarabella. întrebarea mea și neclaritatea este legată de uh, suplimentarea fondurilor pentru copii sau ajutor mai mare pentru copii între șase și zece ani. de ce zece și nu? paisprezece cum s a stabilit această categorie între șase și zece ani? din punctul meu de vedere cred că trebuia să fie mai largă categoria de vârstă. mulțumesc. Liebe Kollegin, Stimată colegă, vă mulțumesc pentru întrebarea adresată. În general, am fi evident în favoarea, de, favoarea acordării copiilor pe un interval mai mare de vârstă acestor beneficii, dar ne-am concentrat prioritar asupra ciclului primar deci clasele 1-4 și până la urmă eh, este vorba și de bani pe care trebuie să-i împărțim. Avem 1,5 miliarde de euro disponibil pe o perioadă de 6 ani. Eh, sigur, eh, și statele membre pot cofinanța aceste programe din resurse proprii. Mulțumesc. Și acum, doamna Rodriguez, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Vă mulțumesc foarte mult. Apreciem faptul că Uniunea Europeană merge pe promovarea și distribuirea fructelor, legumelor, bananelor în școală ca formă, formă de sensibilizare a copiilor în ceea ce privește produsele și ca o formă de a-i uh, face să cunoască originea acestor alimente. E bine că s-au introdus posibilitatea de a stimula produsele locale și biologice pentru o mai bună sensibilizare a modului în care sunt produse aceste alimente și cum contribuim la economia și la menționa, menținerea unui mediu rural, trebuie să se distribuie la școli aceste produse biologice și eh, sezon, sezoniere. Și de asemenea să promovăm vizitele agricultorilor la, eh, și vizitele la locurile de producție. Voi susține acest eh, raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Două minute și jumătate, domnul Răpe. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului Tarabella pentru excelentul rezultat pe care l-a obținut. În, pentru acest raport am fost raportor din umbră din partea verzilor și chiar dacă avizul meu și raportul raportorului n-au fost întotdeauna superpozabile, cred că documentul este totuși unul foarte bun și cred că merită susținerea întregului Parlament European. Aș începe prin a spune că mai întâi uh, raportul propune niște obiective pentru dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pentru copii. Apoi am reușit să extindem lista produselor care vor putea fi uh, furnizate în uh, școli. De asemenea, am inclus și măsuri pedagogice asociate. Eu cred că lista este totuși un pic cam extinsă. Nu știu cum va fi posibil să consum uh, sau să distribui în școli ulei de măsline Eh, sau eh, cum eh, vor fi formate obiceiuri alimentare sănătoase prin consumarea de lapte cu ciocolată sau ciocolată caldă. Dar Cred că, dincolo de toate acestea, este important că pentru prima dată avem un act legislativ la nivel comunitar care stipulează că anumiți aditivi, cum ar fi monoglutamatul de sodiu, nu sunt sănătoși și că alimentația sănătoasă nu trebuie să conțină aceste substanțe poate că pare incredibil, dar să știți că până acum nu a existat niciun fel de interdicție pentru această substanță sau altele ca ea. În noul document, de asemenea, este, eh, sunt clarificate criteriile pentru distribuția fondurilor, astfel încât statele membre vor putea să să folosească sumele atribuite într-o manieră mult mai flexibilă. De asemenea, încurajăm prin uh, acest raport uh, lanțurile de aprovizionare scurte și uh, este prevăzută implicarea activă a autorităților locale și regionale în punerea aplicare a acestor programe. Este foarte important acest lucru, pentru că autoritățile locale sunt cele care știu cel mai bine care sunt nevoile uh, beneficiarilor din uh, regiunile lor. Mulțumesc și acum domnul Zullo. Grazie, relatore Tarabella. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Tarabella, pentru această activitate de sinteză, pentru modul în care ați făcut negocieri în timpul discuțiilor tripartite, și ați ajuns la un rezultat foarte bun. În ceea ce privește bugetul, uh, acesta pentru programele de distribuire, este foarte important să vedem, să insistăm asupra obiectivului și anume obiectivul educațional pentru ca tânării să consume produse proaspete, limitând uh, utilizarea de zahăr și de sare. Vedem foarte bine, sunt uh, foarte mulți adulți obezi în Europa și obiceiurile alimentare trebuie să înceapă de la școală. La școală trebuie să înceapă să învețe cum se poate obține o alimentație sănătoasă și durabilă ca urmare a acestui uh, program. În statele noastre trebuie să avem garanția că programul acesta va fi pus în aplicare cât mai corect cu putință, cu toate controlele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zulo! Domnul Ulai vrea să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit, deși din partea domnului Tarabella și din partea altora, că obie- acest obiectiv este foarte important, este în beneficiul sănătății copiilor, este bun pentru agricultura și industria alimentară europeană. Dar vreau să vă întreb, stimate coleg, dacă sunteți de acord că avem obligația ca un astfel de program să fie prezentat ca un uh, program uh, în ansamblul său european. De ce spun asta? Pentru că există există forțe politice care în legătură cu Uniunea Europeană afirmă doar efectele și aspectele pozitive. Mulțumesc. Domnule Zule, răspundeți, vă rog, în 30 de secunde. nu, nu capito. N-am înțeles. Nu am înțeles ce, ce mi s-a întrezat. Nu, nu am înțeles dacă exista o întrebare. Cred că e fundamental să ne ocupăm de educația copiilor, pentru ca tinerii de astăzi, adică adulții de mâine, să ajungă în lume, în lumea muncii, conștienți de situația în care trăiesc. Uh, ne va ajuta pe toți în felul acesta. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul vorbitor, un minut, domnul Ferro. Stimați colegi, mă bucur să văd că activitatea Parlamentului European este de calitate mai bună decât ce ne propune Comisia Europeană a spune că acest raport continuă distribuția acestui program de distribuire a fructelor, legumelor, bananelor și laptelui în școli. Este un lucru foarte bun. Totuși, văd că sunt, au fost greutăți foarte mari. Pe de altă parte, textul permite statelor membre să pună în aplicare acest program așa cum doresc statelor membre, să favorizeze utilizarea programelor locale deci vă, fac, vă rugăm să susțineți acest program, acest raport și astfel încât să existe posibilitatea de aprovizionare locală și cu produse venite din agricultura europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut și jumătate, doamna Heranz Garcia. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, Uh, raportul acesta pe care îl uh, dezbatem astăzi, aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe, legume și banane și cu lapte, este foarte, e benefic pentru copii, pentru tineri, pentru școli, pentru agricultură, pentru că toată lumea își poate îmbunătăți cultura alimentară și nivelul de bunăstare. Uh, populația a fost avută în vedere când s-au repartizat fondurile, ceea ce este foarte bine și se include acest lucru în aport. De asemenea, sunt 20 de milioane în plus pentru lapte, pentru că nu se putea, nu putea să fie altfel. Trebuia să suplimentăm această soluție, această sumă. Și sigur, ideea că se pot transfera 20% dintre fonduri uh, de la lapte la fructe și legume permite statelor membre să adapteze bugetul la, realitate în fie, la realitatea din fiecare stat membru. Deci e foarte important. De asemenea, introducerea alimentelor cum ar fi fructele prelucrate, pentru că trebuie să facem aceste fructe accesibile, să-i facem să dorească să le mănânce. E vorba de produse proaspete sau produse prelucrate sau iaurt, iaurt sau băuturi cu fructe și apoi uh, alte uh, produse, eu știu, uh, mierea, uleiul de măsline vor fi și ele introduse în viitor și o să încercăm să facem acest lucru. Trebuie să se aplică, aplice cât mai bine și cât mai repede acest acord. Vă felicit, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, cred că aveți o cerere de cartonaș albastru. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu reducerea birocrației, am o întrebare din păcate, nu pot să dau crezare acestui mesaj pe care îl dați. Estimați, estimate coleg, nu ar trebui să avem din partea Comisiei un raport de punere aplicare cu privire la aplicarea fără obstacole birocratice a acestui program? Pentru că să știți că am îndoiel încât uh, se spune că din nou am simplificat aspectele birocratice. Mulțumesc. Querido colega, señor. Uh, stimați colegi, cred că important uh, este faptul că statele membre vor să aplice acest program, uh, care ar trebui să fie obligatoriu, deocamdată e voluntar, toate statele membre ar trebui să accepte că tinerii, copiii trebuie să-și îmbunătățească obiceiurile alimentare. E o problemă eternă cu care ne confruntăm, birocrația trebuie să existe o cale de mijloc între gestionarea banilor publici și uh, Uh, accelerarea acestor proceduri și simplificarea lor. Mulțumesc. Și acum, doamna Nohia, un minut jumate. Vă mulțumesc foarte mult. Trei puncte importante au fost atinse, și anume programe uh, de succes au putut fi concentrate, fondurile alocate lor au crescut și, de asemenea, s-a stabilit o bază legală pentru controlul Parlamentului. Eu cred că ar trebui să subliniem mai bine obiectivul acestor programe. Acest obiectiv este cât se poate de clar și anume învățarea se- senzorială este importantă. La școală se, înve- se învață cu capul, dar important este să se învețe și cu ajutorul gurii, papilelor, gustative, etc. Deci învățăm, învățarea senzorială este aici în centrul atenției noastre, astfel încât gusturile să se formeze. Gusturile încep să se deformeze în ultima perioadă, uh, uh, totul este prea sărat, totul este prea uh, dulce, uh, fast food-ul este cel care generează această schimbare a gusturilor. Ori noi trebuie să-i ajutăm pe uh, copii să-și schimbe gusturile într-o manieră pozitivă, să-și schimbe comportamentul pe viitor, astfel încât pe, și pe viitor să poată cumpăra produse de calitate. Vă mulțumim. Urmează domnul Cușmic, un minut. Pani președinte, pani comisarul, zabierając głos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar în legătură cu programul de eh, lactate și fructe legume în școli, cred că este foarte important să formăm și să influențăm în sens pozitiv obici, formarea obiceiurilor eh, alimentare sănătoase. Este important așadar ca un număr cât mai mare de milioane de elevi să poată deveni beneficiari. Este întrerupt vorbitorul, președinta. Dacă puteți vorbi ceva mai rar, vă rog un cadru legal și financiar comun este important și de aceea Parlamentul ar trebui să susțină acest proiect legislativ astfel încât să aibă cât mai mulți beneficiari. Este important ca un număr cât mai mare de copii să poată profita de acest program, alături și de adolescenți. Pentru că, până la urmă, pe viitor, ei vor fi aceia care vor consuma, vor cumpăra activ uh, produsele lactate, produsele agroalimentare. Deci ei vor fi viitorii cumpărători. Am, uh, sunt prevăzute peste 20 de milioane în plus uh, pentru programul de lapte în școli și 125 uh, de milioane de euro pentru programul de fructe legume. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că aici e o misiune, pentru că sănătatea ar trebui să fie de competența statelor membre și totuși programul acesta este promovat din motive de sănătate. Poate că sunt eu cam cinic, dar văd că Uniunea Europeană încearcă să se amestece în toate aspectele vieții noastre. Mă interesează uh, și ideea că școlile care participă la program ar trebui să-și arate recunoștința și toată lumea să vadă steagul albastru și toată lumea să mulțumească, nu să vadă fel și fel de plăcuții pe care se scrie cât de recunoscători sunt cu toții uh, Uh, pentru acest program și lucrul acesta se va întâmpla în timpul referendumului pentru uh, Brexit. Uh, e cam cinic, nu? Sper că va fi vorba de lapte britanic care va fi dat în școli și nu irlandez și, mă rog, să se menționeze și alte produse. Domnule, aveți un cartonaș albastru de la domnul Iacovici, îl acceptați? Domnul Iacovici, vă rog, puneți întrebarea. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat cartonașul albastru. Spuneați că sănătatea este de competența statelor membre în cadre naționale. Dar uh, cum puteți să spuneți așa ceva când știți foarte bine ce fel de epidemii sunt acum în lume? Există Organizația Mondială a Sănătății și nu acuzați Uniunea Europeană. Știm cât de importantă e sănătatea, mai ales când e vorba de epidemii și pandemii uh, la nivel global. Sunteți de acord cu acest lucru? Sigur, pot să spun că sănătatea nu este de competența Uniunii Europene, este de competența statelor membre și nu vreau să se întâmple acest lucru, nu vreau să fie de competența Uniunii. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, doamna Petir. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Felicit raportorul pentru încheierea negocierilor cu Consiliul și Comisia Europeană. Iată, negocierile au fost încheiate cu succes. Programul acesta este esențial pentru europeni, europeni dar și pentru cro- croați. Obstacolele împiedicau Croația să folosească sub, uh, subvențiile a Uniunii Europene pentru acest uh, program, iată, au fost eliminate. Am uh, salutat, am, am depus o serie de amendamente care, iată, au fost luate în considerare. Acum uh, producătorii de uh, produse agricole pot intra pe o nouă piață. De asemenea, statele membre au posibilitatea acum de a introduce diferite produse în aceste măsuri, precum uh, uleiul de măsline, măslinele sau mierea. Programul nu este doar educațional, adică nu, nu doar că îi învață pe tineri să mănânce produse locale, dar mai are și o dimensiune Uh, socială, pentru că pentru copiii săraci această masă este singura pe care s-ar putea să o aibă. Mulțumim. Domnul Țani are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați întrebarea? Da, perfect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pe care vreau să-i adresez colegei, dar și celorlalți care s-au ocupat de acest uh, program. Bineînțeles, uh, există o serie de produse în diferitele state membre care sunt foarte importante. Este vorba despre produsele naționale, cele tradiționale. Dar dacă ne uităm la volumul acestui program și observăm că se cheltuiesc 4 euro per copil pe an, ne dăm seama că importanța programului nu este chiar așa de mare. Oricâți bani am avea, sunt bineveniți dacă ei deservesc bunăstarea copiilor. Da, aveți dreptate, avem nevoie de mai mulți bani, 250 de milioane de euro subvenții pentru întreaga Uniune Europeană sunt insuficienți. Voi da însă exemplul uh, Croația. 17.000 de copii din Croația suferă de foame. Nu își permit să, să aibă mâncare la școală pentru că părinții lor sunt uh, săraci și iată că li se oferă cel puțin de două ori pe săptămână o masă gratuită la școală. Mulțumim, doamna Kadenbach. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, și eu vreau să-i mulțumesc colegului Tarabella și tuturor uh, celorlalți negociatori. Cred că rezultatul e demn de văzut. 250 de milioane de euro se spunea că nu sunt prea mulți bani. Dar totuși, iată, este vorba aici despre un program care merge înainte, este un pro- vorba despre un program uh, a căror uh, finanțare a crescut și acești bani vor fi uh, oferiți copiilor până la urmă și vor oferi un ajutor și producătorilor, agricultorilor. Dar cel mai important este faptul că, iată, învățăm pe copii uh, ce înseamnă produsele gustoase, ce înseamnă produsele neprelucrate, ce înseamnă mâncare gustoasă. Iată, compromisul nu mă mulțumește, bineînțeles, în proporție de 100%, cred că laptele cu ciocolată n-avea ce căuta aici, dar până la urmă mi se pare că s-au luat uh, măsurile potrivite pentru a compensa aceste neajunsuri. Spre exemplu, doar laptele este subvenționat din produsele pe bază de lapte. De asemenea, se vorbește despre aditivii care trebuie să fie eliminați și îndulcitorii de asemenea. Domnului Agnew aș vrea să-i spun că poate n-a citit cu atenție tratatul de la Lisabona. În articolul 68 se spune că Uniunea Europeană are responsabilitatea de a asigura sănătatea, de a lupta pentru sănătate în toate domeniile. Și este important să ținem cont de sănătate în toate domeniile politicilor. Iată, în cazul acestui program vorbim despre agricultură, despre educație și despre sănătate. Doamna Kadenbach, doamna Maletici are un, un așa albastru pentru dumneavoastră. Îl acceptați? Da. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei uh, Kadenbach. Uh, V-am ascultat cu mare atenție. Într-adevăr, schema aceasta este esențială pentru oferirea de hrană sănătoasă copiilor la școală. Este un program uh, esențial și pentru educație. Dar vreau să vă întreb dacă această schemă de ajutoare, sunteți de părere că ea ar putea ajuta și pe micii uh, fermieri uh, produsele acestora ar putea ajunge la școli, pentru că până la urmă produsele lor sunt cele mai sănătoase. Sunt uh, de părere că programul uh, pune accentul tocmai pe lucrul acesta. Se vorbește despre produsele locale, sănătoase. Acesta trebuie să ajungă la școli și cred că acesta este aspectul acesta esențial sau aspectul esențial al acestui program. Mulțumim. Un minut, domnul Dorman. Eh, er- Mulțumesc. Stimați colegi, există uh, tot mai mulți tineri care nu beneficiază de alimentație sănătoasă și care chiar aleg alimente nesănătoase. Tocmai de aceea este un lucru binevenit că faptul că Uniunea Europeană încearcă să ofere posibilitatea de reeducare a acestor obiceiuri, pentru că în dieta multor copii laptele și legumele și fructele în practic nu mai apar. Este o problemă care apare peste tot în Europa și de aceea această reglementare, pe, pe lângă efectele benefice directe, promite și o relaxare a branșei în ansamblu a sectorului agroalimentar este foarte important uh, să fie respectate și particularitățile, specificul fiecărei țări, dar trebuie să putem oferi copiilor uh, posibilitatea de a afla de unde vin alimentele, de a face cunoștință cu alimente, uh, animalele care produc aceste alimente în parte. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are cuvântul pe domnul Peter Mach timp de un minut. Colegové, mě se tedy ten... Stimați colegi, Propunerea de a subvenționa laptele în școli este o pro- propunere cu care nu sunt de acord. Vă comportați de parcă ați salva copiii europeni și uh, sunteți foarte încântați de voi că, iată, ați creat acest program, dar Uniunea Europeană nu este o mămucă ce ar trebui să dicteze ce anume mănâncă copiii. Și în plus, uh, avantajele laptelui, efectele pozitive ale laptelui, laptelui sunt uh, discutabile. Și uh, prin urmare, consider că banii aceștia ar trebui să rămână la contribuabili, adică la părinții copiilor lor și să nu fie folosiți de către Uniunea Europeană. Dacă vreți asemenea programe, atunci implementați-le la nivel național. Dacă spuneți că e un program voluntar, prin urmare, cei care nu vor participa la el vor uh, subvenționa indirect uh, statele care participe la acest program. Acceptați o întrebare din partea domnului Polciac? Vă mulțumesc, vă mulțumesc că acceptați cartonașul albastru. Stimate colegi, ă, stimate colegi, ați observat că Uniunea Europeană nu interzice nimic, ci pur și simplu susține anumite ă, produse. Lucrul acesta este important. Dacă există un program ă, prin care 250 de miliarde, milioane de euro sunt folosite pentru a subvenționa anumite product, produse, uh, spre exemplu, laptele, care nu va fi îndulcit, ei bine, laptele acesta va fi pe, băgat pe gâtul copiilor care nu au de ales Uh, și de asemenea Uniunea Europeană nu va permite părinților să, să uh, aleagă care sunt alimentele pe care le consumă copiilor. Încă un cartonaș albastru există. Acceptați? Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimate coleg, v-am ascultat cu mare, mare atenție. E mare păcat că, iată, criticați așa de dur programul acesta atât de important pentru copii, uh, dar și pentru agricultori. Probabil că sunt printre puțini europarlamentari care am copii uh, înscriși în școala dintr-un oraș care participă la acest program și, cum se spune, un măr pe zi uh, înseamnă sănătate curată. Uh, ar trebui să înțelegem adevărata ambiția acestui proiect, uh, acestui program și uh, să sprijinim tocmai din pricina aceasta programul. Stimată colegă, nu înțeleg. Dacă credeți că merele și laptele sunt atât de bune pentru copii, de ce nu le cumpărați dumneavoastră? De ce trebuie să inventați un program pentru toți cetățenii europeni. Aveți nevoie de Uniunea Europeană pentru așa ceva? Văd uh, că există multe întrebări, multe cartonașe albastre care flutură în sală. Cred că ar trebui să ne rezumăm la un singur cartonaș albastru per vorbitor. Asta pentru a putea purta dezbaterea. Urmează domnul Mato, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Un, aport, un acord important pentru toată Europa. E vorba de un program care promovează obiceiuri alimentare sănătoase și mai ales dacă suma este bani este mai mare. E un program important pentru regiunile ultraperiferice, mai ales pentru insulele Canare. E un acord care spune clar că trebuie destinați mai mulți bani acestor regiuni. Este prima dată care, în ă, care un program are niște sume destinate acestor regiuni și care spune clar că trebuie canalizate mai multe ajutoare către aceste regiuni pentru a promova dezvoltarea regiunilor respective. E vorba și de flexibilitatea transferului de sume dintre o parte a programului în alta. E important pentru producătorii, producătorii de banane. S-a spus aici că banalele n-ar trebui să apară în titlu pentru că nu se produc în Europa. Da, doamnelor, se produc banane în Europa. În insulele Canare se produc cele mai bune banane din lume, iar insulele Canare sunt din Europa. Și Martinica și Madeira, să nu uitați acest lucru, mulțumesc. La următoarea ședință plenară o să vă aduc banane din insulele uh, Canare pentru deputații care ignoră faptul că în Uniunea Europeană se produc banane. Mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru că s-au înțeles care sunt nevoile teritoriilor noastre și sunt susținute din, această, uh, din acest hemiciclu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mato. Abia așteptăm să gustăm bananele respective. Sunt sigur că unii dintre noi le așteaptă cu mare nerăbdare. Doamna Aguilera Garcia are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamne, pre, domnule președinte. Vreau să vă îl felicit pe colegul raportor, pe domnul Tarabella. A făcut o treabă extraordinară și cu ajutorul raportorilor din umbră. E vorba de o activitate foarte mare, foarte importantă de luptă împreună cu Consiliu. Este un program european și este foarte important acest lucru. Și se ține cont de importanța pe care o are îmbunătățirea sănătății copiilor obiceiuri eh, sănătoase alimentare sunt foarte importante pentru copii și Parlamentul va pune pariu pe acest lucru. Susținem de asemenea producția europeană. Distribuția produselor proaspete este o prioritate și eh, vă felicit și mă bucur că se face acest lucru. Dacă lipsește ceva în obiceiurile alimentarelor copiilor, sunt produsele proaspete. Deci criteriul acesta este criteriul preferat și este foarte important. De asemenea, aș fi vrut ca acest criteriu de distribuire a laptelui în program să nu ține cont de criteriile istorice ca programul pentru fructe, adică numărul de copii, dar oricum nu poți să ai totul dintr-o dată și vreau de asemenea să spun că mi-ar fi plăcut să se includă, domnule Tarabela, și știți acest lucru, să se includă și uh, uleiul de măsline, dar oricum uh, E vorba de o propunere educativă, sunt mulțumită și vă felicit pentru acest mare program pe care îl vom aproba cu majoritate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă deputat. Domnul Tibor Șani are cuvântul acum un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să mă alătur celor care i-au mulțumit explicit colegului Marc Tarabella pentru efortul gigantic pe care l-a depus alături de o serie de raportori din umbră și alți colegi în redactarea acestui raport. Este indispensabil și, într-adevăr, indispensabil ca Uniunea Europeană să se implice în formarea obiceiurilor alimentare ale tinerilor și ale copiilor. De ce? Pentru că uh, Eh, avem deja peste 60 de milioane de copii și tineri care deja sunt într-o situație socială în care au nevoie de susținere eh, alimentară. Este o rușine că nu facem destul în această privință și eh, dacă Parlamentul European nu adoptă o poziție Uh, fermă în această privință, uh, atunci uh, riscăm ca statele membre să facă pe viitor și mai puțin în această privință. Deci mulțumiri pentru redactarea acestui raport. Să nu uităm că însă sunt, percep, sunt percepute mari impozite și accize de către statele membre. Să nu uităm că statul ungar percepe un TVA de 27%, inclusiv pentru alimentele distribuite copilor în școli haideți să lansăm un următor proiect uh, care, prin care să eliminăm TVA-ul la alimentele pentru copii. Mulțumesc! Cosonom, uh, capiselo. Mulțumesc. Uh, spune domnul președinte, mulțumim domnule Sani. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Slav Mikolašić. Mai întâi are cuvântul domnul Miroslav Mikolašić. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dami a pani, Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, sunt de părere că acest program este foarte bun la nivel european. 1,5 miliarde de euro pe o perioadă de șase ani. Este vorba de 30 de milioane de copii care vor fi uh, Uh, pentru care vor fi folosiți acești uh, bani. Copiii vor primi de două ori pe săptămână legume, fructe, lapte și alte produse. Să nu uităm că mulți copii din Europa suferă din pricina obezității, uh, Uh, bineînțeles că obezitatea poate genera, știm cu toții, o grămadă de boli, uh, boli cardiovasculare, etc., etc. și programul acesta poate preveni genul acesta de afecțiuni, uh, de, de, de boli. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European și Comisia Europeană au ajuns la un acord, un acord care, iată, face viitorul să pare <laughs> mai roz. Obiceiurile alimentare sănătoase vor fi astfel promovate, copiii vor evita îndulcitorii și uh, zahărul și vor uh, consuma o serie de produse locale. Urmează doamna Giofrida. Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei ringraziare Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru tenacitate, pentru încredere, pentru convingere și pentru pasiunea cu care a negociat. A fost foarte greu. E vorba de 250 de milioane de euro, care înseamnă bani foarte mulți pentru promovarea viitorului sănătos al societății noastre fructe proaspete și lapte în școli, care vor avea un mare impact asupra sănătății copiilor. Deci e important să aibă un regim alimentar uh, echilibrat, să învețe la școală acest lucru. Școlile au un rol important, trebuie să educe pe copii în această lume globalizată, să știe ce alimente există. Copiii trebuie să învețe să se protejeze împotriva bolilor. De asemenea, vreau să uh, îi mulțumesc și pe raportor că a inclus uh, elemente importante în acest regulament. Produsele distribuite în, în școli trebuie să fie produse local și în felul acesta promovăm producătorii locali și se creează o legătură cu agricultura locală, cu produsele agricole locale și e o idee mai bună de identitate. Giofrida, Domnul Rohonen Lerner are acum cuvântul. Mulțumesc. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Haideți să nu ne întoarcem în jurul cozii țările din nordul Europei de mult fac ce trebuie făcut, de mult avem un program de alimentație publică în școli finanțat din impozitele percepute de stat, astfel încât uh, și copiii din familii uh, uh, cu un statut social ușor dezavantajat au acces, să aibă acces la alimente sănătoase dacă copiii și tinerii, adolescenții se hrănesc, se alimentează corect, nici ca adulți nu vor fi bolnavi, nu vor suferi de obezitate, ceea ce până la urmă este uh, un element important pentru a nu agrava, uh, pentru a nu greva bugetele de sănătate. Deci este chiar logic să susținem această activitate. Mulțumesc! Președintele, domnul Iacovcici are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul conține o serie de elemente pozitive. Cred că trialogul a fost încununat de succes. Vreau să subliniez uh, importanța acestui raport uh, în ceea ce privește uh, transmiterea către tineri a informațiilor cu privire la ceea ce înseamnă într-adevăr un comportament uh, alimentar sănătos. Mă bucur de asemenea că, iată, Croația au fost uh, și ei inclus într-un final în acest program. Dar mai există un, uh, un element ce mi se pare esențial în, în context și anume faptul că produsele regionale, produsele locale vor fi cele care vor fi distribuite în școli. Lucrul acesta este într-adevăr special din perspectiva copiilor. Copiii ar, uh, trebuie să fie învățați uh, să recunoască statele, uh, regiunile din care provin prin intermediul produselor. Uh, urmează domnul Figas. Subjacent este program e pozitiv Ideea acestui program este foarte bună, orice ar fi, dar modul în care va fi pus în aplicare s-ar putea să conteze sau nu. În primul rând nu înțelegem de ce s-au unit două programe în ciuda opiniei te- experților tehnici. Mai mult vrem să spunem că acest program uh, va funcționa doar dacă face parte dintr-o strategie de dezvoltare locală pentru a promova producția locală și consumul local și pentru a promova coeziunea socială între zona urbană și zona rurală. Dar altfel o să dea greș dacă vom continua uh, modul în care multinaționalele își fac uh, propagandă în școli, ele vând acolo tot felul de alimente nesănătoase la, în școli, de exemplu, iar statul și școlile de stat uh, joacă un rol foarte important în apărarea copiilor noștri. Mulțumesc foarte mult! Doamna Daiane Doțar, acum cuvântul. Un minut, vă rog. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-mi exprim susținerea pentru aprovizionarea cu fructe, legume proaspete și cu produse lactate în școli și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă pe acest dosar important. Trebuie să ne folosim de toate oportunitățile pentru formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă de la cea mai precoce vârstă. Prin asta contribuim la o soluție, la găsirea unei soluții într-o criză a obezității Raportorul a arătat că uh, astfel de programe uh, vin și în ajutorul produsul, uh, sectorului lactatelor care trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Deci nu doar că se va crește consumul, dar va, programul va crește și gradul de conștientizare a importanței lactatelor, precum și a fructelor și legumelor. Mulțumesc! Mm, Mulțumesc, doamnă, spune președintele cuvântul Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěla připojit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toți uh, cei care sunt uh, de parte a acestui program. Iată, mă bucur că există totuși un sprijin larg politic pentru acest program. Două programe au fost acum fuzionate și care e avantajul? Avantajul e că o parte a fondurilor poate fi uh, transferată acum. De asemenea, uh, nume, uh, produsele, gama produselor incluse în program a fost lărgită și acum include și produsele prelucrate. Obiectivul acestui program este asigurarea de hrană sănătoasă pentru copiii cu o vârstă cuprinsă între 6 și 10 ani. E drept că situația multora dintre familiile europene nu permite genul acesta de alimentare. Iată, este un program uh, care ar putea uh, contribui la sănătatea publică pe viitor. Ce să mai vorbim despre protecția producătorilor locali? Mulțumim! Urmează domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe raportor pentru rezultatele excepționale în acest dosar privind distribuirea fructelor, legumelor uh, și laptelui în școli. Vrem să combatem scăderea consumului de lapte, uh, produse lactate și produse proaspete. Copiii trebuie să fie educați să aibă un regim alimentar uh, sănătos pentru a combate uh, obezitatea, pentru că de foarte multe ori alimentele conțin uh, aditivi, uh, grăsimi foarte multe și zaharuri foarte multe. Și trebuie ca tinerii să vadă ce se întâmplă în agricultură, trebuie copiii din zonele urbane să vadă de unde vin alimentele și să învețe care sunt alimentele din regiunea lor ca și din alte regiuni europene. Este foarte bine pentru că promovăm consumul de fructe, legume și lapte. Dar dacă e să ne asigurăm că programele acestea trebuie să fie eficiente, trebuie să existe programe de monitorizare și urmărire care să se concentreze pe modelele de consum medii. Mulțumesc. Domnul Notis Maria are cuvânt acum. Domnule președinte, vă mulțumesc subnutriția din Grecia a atins cote alarmante și uh, este nevoie de uh, o prevenție uh, solidă în acest sens. Din păcate, cifrele nu sunt încurajatoare pentru anul școlar 2014-2015, 53% din familiile elevilor au anunțat că au dificultăți în asigurarea hranei și 21% din copii sunt oficial considerați înfometați. Deci um, uh, avem o dificultate tate în a asigura uh, hrana sănătoasă, inclusiv lactatele pentru copii. În Grecia, într-adevăr, avem a face cu o criză umanitară care s-a dezvoltat în ultimii ani. Deci trebuie să procedăm împotriva subnutriției și uh, alimentația copiilor nu trebuie pusă în pericol. Uh, tocmai de aceea considerăm că Troica nu are voie să continue așa cum a făcut uh, până acum, nici politica Merkel nu mai trebuie susținută uh, în privința refugiaților, trebuie să ajutăm acești copii. Domnul Funtulis are cuvântul. Θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα η προσπάθεια που γίνεται ώστε να ενσωματωθεί eforturile demarate merg în sensul cel bun. Iată, încercăm să ne asigurăm că se consumă mai multe fructe, mai mult lapte, etc. Dar mă tem că măsurile de unele singuri nu vor duce la atingerea acestui deziderat. Ar trebui ca măsurile să fie combinate cu un program de educație care să nu-i vizeze doar pe copii, ci și pe părinți și pe adulți în general. Uh, în plus, cu politica de, de austeritate a <laughs> Uniunii Europene, uh, se prea poate că acest, uh, această hrană să fie singura la care mai au <coughs> acces copiii din Grecia. Tot mai mulți greci sunt șomeri, nu le mai pot oferi copiilor legume și fructe pentru că nu mai au venituri. Nu mai există state ale bunăstării, există doar puține fonduri, fonduri care sunt acordate acum pentru uh, Uh, refugiați. Urmează domnul Bogovici. Colegul Tarabeli în tudi ostalim Mul- mul- Mulțumesc domnului uh, Tarabela și uh, domnului comisar pentru inițiativă. Într-un proces extrem de exigent, uh, proiectul alimentației publice în școli a fost încheiat cu succes. Este vorba de o măsură foarte importantă care are ca obiectiv îmbunătățirea alimentației copiilor și tinerilor. Pe de altă parte, um, uh, raportul facilitează reintroducerea fructelor și legumelor pe meniurile cantinelor școlare și reintroducerea acestor alimente în uh, școli. 250 de milioane de euro sunt o sumă foarte de mare de bani, asta înseamnă peste 300 de mii de euro în plus numai în Slovenia. În uh, Slovenia, în ultimii ani, uh, am început servirea unor alimente în școli din producția regională. Astfel, sunt nu doar fructe și legume, dar și alte elemente regionale, alimente precum uh, mierea, care ajung pe masa copiilor. Mă bucur că ne putem folosi de această posibilitate. Mulțumesc. Deputado Ricardo Serrao Santos. Domnul Ricardo Serrao Santos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din uh, umbră obiceiuri alimentare sănătoase care promovează sănătatea în rândul tinerilor trebuie să fie un scop al politicilor publice și susținem distribuirea de fructe, legume și lapte în școli. Este o investiție publică foarte importantă. E un obiectiv dublu, de fapt pe de o parte, întărirea cererii uh, pentru produse agricole în circuit scurt și o discriminare pozitivă față de regiunile ultraperiferice care în anumite situații pot să beneficieze de ajutoare suplimentare ținând cont de uh, accesul greu uh, la condițiile de piață. Lucrul ăsta poate să fie foarte important mai ales când e vorba de crize în anumite sectoare, mai ales în uh, sectorul lactatelor, de, de exemplu sau îi, uh, suntem și noi o regiune în care se produc uh, banane și garantăm prețuri uh, decente pentru producătorii de produse lactate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ruža Tomacić are cuvântul acum. Zdrava prehrana predškolske i školske... Mulțumesc, domnule președinte. Dieta sănătoasă este esențială pentru politicile de sănătate publice de sănătate publică. Sunt încântată de faptul că ne dăm, iată, seama cât de importantă este o dietă sănătoasă, în special pentru copii. Mă tem însă că nu avem exact aceeași Uh, grad de conștientizare când vine vorba despre efectele negative ale subvențiilor asupra sistemului nostru sau uh, uh, sectorului producător. Bineînțeles, subvențiile sunt esențiale pentru, în special, regiunile defavorizate, dar subvențiile ar fi mult mai bine sau mai, ar putea fi înlocuite în cazul în care statele ar scătea taxele și impozitele, permițându-le companiilor să acționeze. Copiii, într-adevăr, sunt pe primul, nostru, pe primul loc în, în lista priorităților noastre, dar atâta timp cât părinții nu reușesc să câștige suficient uh, pentru a avea o viață uh, confortabilă, copiilor nu le va merge niciodată bine. Deci avem nevoie de o privire uh, globală. Domnul Hogan, în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care susțin acest program. Programul urma să se schimbe oricum, pentru că ca urmare a evaluării Comisiei Europene și a Curții de Conturi, care a spus că era vorba de două programe care erau de fapt uh, ineficiente. Iar acum avem un singur program, ceea ce înseamnă uh, o economie de bani și mai mulți bani care se duc către școli pentru diversele produse. Este un moment extrem de important pentru acest program în domeniul fructelor și legumelor și era nevoie de un buget mai mare pentru că e o cerere mai mare în statele membre. Cum spuneam, e un program voluntar uh, și o să-i spun acest lucru domnului Agnew, Eh, statele membre nu sunt obligate să participe. Marea Britanie participă în programul de distribuire a laptelui, de exemplu. Ar trebui să spunea că trebuie să eh, acordăm prioritate produselor proaspete locale în locul celor prelucrate pentru a asigura sănătatea copiilor. Exact asta face programul. Domnul Frunzulic, domnul Mato s-au referit la fructe uh, și legume ca și la ideea de a include mult mai multe produse și sunt de acord că ar trebui să includem, eu știu, și bananele, ceea ce e lucru foarte important pentru zonele din uh, insulele Canare, dar și pentru alte zone ultraperiferice, pentru a întări consumul de produse europene. Uh, doamna Grapini, grupul țintă, este vorba de copii până la, de la 6 până la 10 ani pentru acest program și probabil că în felul acesta, eu știu, mai târziu se va ajunge și la ținta pe care o menționa doamna Grapine, dar sperăm uh, că vom reuși să îi implicăm pe tineri, pe copii încă de mici, să, ca să deprindă obiceiuri alimentare sănătoase pentru a avea mai târziu o viață sănătoasă și pentru a-i feri de obezitate. Domnul Iar, sunt de acord că trebuie eficientizat acest program. Programul va fi revizuit în 2023. Domnule Agniu, știu foarte bine că ați folosit termenul cinic dar fermierii din Marea Britanie nu trebuie uh, să se teamă de asemenea plăcuțe în care li se spune cât de recunoscători sunt și uh, să sperăm că și în continuare vor primi 2,3 miliarde de uh, euro din partea europenilor pentru programele din agricultură Programul este flexibil, raportorul și raportorii din umbră au arătat foarte multă flexibilă, iar programul va fi încununat de succes, după părerea mea, și vreau să confirm că toată lumea este inclusă și uh, țările respective vor fi uh, incluse. Uh, vom, sperăm că vom include și Miera în acest program și am ținut cont de părerile tuturor că am ajuns la un text echilibrat ca parte a acestor negocieri tripartite uh, încă o dată vreau să spun, domnule președinte, că îl felicit pe domnul Tarabella și pe raportorii din umbră pentru cooperare și uh, doresc uh, acestui program mult succes în viitor. Este un program care va fi revizuit, cum spuneam, în 2023. Mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul domnului raportor, domnul Mar Tarabella. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate să nu uităm că Parlamentul European s-a asigurat că baza juridică este una potrivită pentru uh, codecizie. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat pentru asigurarea acestei baze juridice. Vreau să le, să le, răspuns, uh, să le răspund unui număr de 5 colegi. De ce 6 până la 10 ani? Pentru că astfel putem obiectiva până la urmă maniera în care banii aceștia sunt folosiți la, la nivel de uh, stat membru sau sunt alocați statelor membre. Dar până la urmă statelor membre, statele membre au libertatea de a stabili ele însele ce copii uh, vor să beneficieze de aceste uh, Uh, aceste subvenții. După aceea, în al doilea rând, uh, laptele cu ciocolată. Ei, nu e chiar așa de rău, pentru că noi ne-am asigurat că 90% din acest uh, produs este reprezentat de lapte și doar laptele este subvenționat. Și în plus am spus clar că aditivii și îndulcitorii nu sunt permiți. După aceea, cineva spunea că Parlamentul ar trebui să și celelalte instituții ar trebui să asculte mai uh, degrabă, mai tare uh, cetățenii europeni. Ei bine, mie mi se pare că în ceea ce privește programul acesta i-am ascultat pe cetățeni. Consiliul este cel care uh, calcă în străchini. Uh, după aceea, în al patrulea rând, într-adevăr, obezitatea este o mare problemă la nivel de Uniune Europeană. În 24 din 28 de state membre, uh, consumul de fructe și legume pe zi este sub uh, media uh, admisă sau sănătoasă. Tocmai de aceea, iată, prin programul nostru sprijinim practic statele membre să vină cu programe complementare pentru promovarea acestor, acestor alimente sănătoase. Uh, după aceea, doamnă, domnule președinte, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, asistenților mei, uh, doamnei Goldhart și doamnei uh, Cuzinier de la Comisia Agri a Parlamentului European, care cu toții m-au ajutat în negocierile purtate. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, domnule Tarabella. Dezbaterea